privire la creșterea posibilității uh, relațiilor comerciale între aceste țări și Uniunea Europeană. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumesc, domnule ministru. Avem uh, mai multe rezoluții, dar acum uh, dezbaterea se încheie, iar votul va avea loc mâine la ora 12. Următorul punct uh, de pe ordinea de zi constă în declarațiile Consiliului și Comisiei cu privire la raportul de țară pentru 2010 privind Islanda. Deci trecem acum la subiectul uh, Islanda și uh, îi uh, voi da Consiliului un minut la dispoziție pentru a schimba reprezentanții. Is this a request for Catch the Eye? That... Există solicitări la Catch the Eye? Bun. Așa cum spuneam, trecem la subiectul Islanda, raportul de progres pentru 2010. În numele Consiliului, doamna Gheori, timp de 5 minute. Thank you, Mr. President. Mulțumesc, domnule președinte. Képviselő hölgyek és urak! igen nagyra értékelem az európai parlament aktv szerepvállalását. stimate domnule comisar stimați deputați rolul parlamentului european mi se pare foarte important atât în partea principală a negocierilor cât și în ceea ce privește aderările uh, negocierile pentru aderare. Aderarea este pentru noi o prioritate. Pentru la, pe 17 iunie, Consiliul a stabilit să ofere statutul de candidat Islandei. Prima ședință a conferinței pentru aderare a avut loc pe 27 iunie 2010, iar în noiembrie 2010 a început procesul de screening. Procesul se desfășoară conform planului. Următoarea conferință este planificată pe 27 iunie. Cu aceasta vom avea ocazia ca rezultatele menționate să fie analizate și sperăm ca să poată fi deschise cât mai multe capitole. Există câteva zone care sunt foarte importante și aș vrea să le abordez individual și uh, propunerea dumneavoastră uh, de proiect uh, vizează aceste puncte. Important este că Islanda îndeplinește criteriile politice de aderare la Uniunea Europeană și în ciuda crizei financiare și economice care a lovit foarte puternic această țară, sperăm că Islanda este pregătită să ia măsuri astfel încât uh, criteriile de aderare să fie îndeplinite. Pe 14 decembrie 2010, Consiliul a subliniat că democrația funcționează bine în Islanda de multă vreme, țara dispune de niște instituții puternice și are relații strânse cu Uniunea Europeană. Consiliul a constatat că Islanda a îndeplinit achiul comunitar, este pregătită pentru preluarea acestuia destul de bine, însă trebuie spus că Islanda este membră a spațiului economic european. Pe termen mediu, Islanda poate să își recâștige capacitatea de a face față competiției de pe piața internă. Consiliul a amintit că obiectivul negocierilor este ca uh, Islanda să recunoască toate realizările Uniunii Europene. Continuarea negocierilor va depinde de faptul dacă Islanda va îndeplini premizele stabilite dacă țara va accepta concluziile Consiliului din 2010 și dacă uh, va elimina deficitele care au fost constatate cu acea ocazie. Consiliul amintește de asemenea că uh, la negocierile pentru aderare, baza uh, contractuală între Uniunea Europeană și um, Islanda rămâne în continuare aceeași. În ultimii ani, Islanda a fost un partener cât se poate de activ și de constructiv și în spațiul Schengen. Islanda poate să prezinte uh, rezultate bune în ceea ce privește implementarea acquis comunitar și Consiliul încurajează Islanda să continue pe aceeași cale. Propunerea de rezoluție a Parlamentului European oferă o imagine cuprinzătoare referitoare la rezultatele Islandei și la uh, măsurile care mai trebuie luate. Avem aici o obligație și o răspundere comună și față de cetățenii islandezi și cei europeni trebuie să avem o atitudine deschisă și să comunicăm cu aceștia în mod deschis. În acest context vreau să atrag atenția asupra faptului că noi, uh, sub președinția maghiară, mai avem încă multe de făcut. Se înțelege de la sine că, în ceea ce privește acest demers, Uh, sperăm să fim susținuți de toată lumea și de Parlamentul European. Trebuie să continuăm cu același elan și în continuare și încă în această jumătate de an să promovăm uh, procesul de aderare. Sunt cât se poate de convinsă că aderarea Islandei va fi o poveste de succes poate fi o poveste de succes, iar um, aderarea acestei țări ar putea da un impuls suplimentar procesului de aderare. Avem nevoie de progrese în Uniunea Europeană și orice pas înainte este important în acest context. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc! În numele Comisiei Europene, domnul Füle. Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Această dezbatere privind Islanda și următorii pași în procesul de aderare este oportună. Vreau să vă mulțumesc pentru faptul că sprijiniți aderarea Islandei și vreau să-l felicit pe domnul raportor, domnul Preda, pentru raportul său foarte bun. Rezoluția Parlamentului European, care se discută acum, este o contribuție foarte bună la acest proces și dă mesajul potrivit Islandei la momentul potrivit. Evaluarea conformității Islandei, eh, ceea ce privește achiul și exercițiul de screening eh, se desfășoară cum trebuie. Din noiembrie 2010, 24 de capitole au fost discutate și au avut loc 23 de reuniuni bilaterale cu privire la screening inclusiv um, privind uh, pescuitul, agricultura, mediul înconjurător, politica regională și serviciile financiare. Screening-ul este un proces politic foarte important, iar aceste reuniuni au identificat deja chestiuni uh, sensibile și provocări la capitole cheie, cum ar fi agricultura, mediul înconjurător și pescuitul. Această etapă a procesului de negocieri va fi finalizată până în luna iunie. Vă confirm faptul că ne așteptăm ca negocierile să înceapă către finele președinției uh, ungare cu deschiderea unor capitole la conferința de aderare care este programată pentru 27 iunie. Acest calendar este unul ambițios, uh, dar fezabil, dat fiindcă toate părțile sunt angajate către progres. Comisia este gata să țină cont de specificitățile Islandei și de așteptările sale în cadrul abordării existente cu, privind la, cu privire la negocierile de aderare, salvardând în același timp principiile și regulile Uniunii Europene, astfel încât uh, noi dorim să lucrăm uh, în un spirit deschis și constructiv pentru a găsi soluții acceptabile ambelor părți astfel încât să se oglindească un nivel foarte ridicat de cooperare, nivelul care există între Uniunea Europeană și autoritățile islandeze. Așa cum s-a întâmplat cu fiecare aderare până acum, nu ne putem aștepta ca lucrurile să decurgă întotdeauna lin, dar suntem convinși că am început alături de Islanda o călătorie care va fi încununată cu succes. În ceea ce privește iSafe și rezoluția dumneavoastră, Comisia salută o rezolvare rapidă a acestei chestiuni uh, în interesul tuturor părților implicate. În ceea ce privește economia, consolidarea fiscală și bancară a Islandei în cadrul programului FMI, aceasta a fost impresionantă. Programul de ajustare se desfășoară cum trebuie, iar guvernul este angajat uh, pentru consolidarea acestuia. Restructurarea consolidată a datoriei va duce la creștere economică, la redresare economică. Guvernul se ocupă și de o strategie de a ridica controlele de capital în mod treptat, ceea ce va duce la îmbunătățirea mediului de afaceri. Dați-mi voie să fac referire întreagă la uh, Uh, instrumentul de asistență de preaderare, e vorba de măsurile pe care le punem în aplicare la ora actuală. Un pachet financiar uh, indicativ de 28 de milioane de euro este prevăzut pentru următorii trei ani pentru a sprijini consolidarea capacității administrative și pentru a pregăti Islanda pentru gestionarea fondurilor structurale. Se înregistrează progres și în ceea ce privește finalizarea programului național IPA pentru 2011 în ceea ce privește un, num- un număr de activități specifice care au demarat în cadrul programului TAIEX, sunt într totul de acord cu dumneavoastră. Avem nevoie de o dezbatere publică bazată pe fapte în ceea ce privește aderarea europeană. Aceasta poate juca un rol hotărător în ceea ce privește sporirea înțelegerii realităților și politicilor, precum și acțiunilor luate de către, luate de către Uniunea Europeană și poate uh, poate înlătura foarte multe idei preconcepute. Aș dori să salut și faptul că autoritățile islandeze au început activități cu privire la intensificarea comunicării. Este încurajant faptul că opinia publică în, în um, Islanda s-a îmbunătățit în mod semnificativ în față de Uniunea Europeană în ultimul an. Acest lucru este legat de procesul de aderare, precum și de atitudinea față de aderare și de imaginea Uniunii Europene. Comisia are propriile sale activități de informare și comunicare pentru a înlesni o dezbatere bine informată la nivel public. Delegația Uniunii Europene de la Reykjavik uh, funcționează cum trebuie și se implică în mod activ în, ce, în, cap, în activități de comunicare și, pre, și uh, avem uh, un proiect de centru de informare cu privire la Uniunea Europeană

Domnul Sassoli, din partea socialiștilor și democraților, două minute. Il uh, voto di domani è una delle tappe che Mulțumesc, domnule președinte. Votul de mâine reprezintă un pas important către uh, aderarea Islandei la Uniunea Europeană. După cum a spus domnul Preda, Islanda a înregistrat progrese majore și-a consolidat independența justiției, un punct pe care l-a abordat și colegul nostru, uh, își asumă obligațiile, a creat o comisie de examinare pentru a se asigura că se monitorizează și se examinează um, cauzele pentru care sistemul bancar a uh, suferit un colaps. De asemenea, Există un punct de vedere privind uh, aderarea la zona euro, uh, supravegherea domeniului energetic, de asemenea ICE-SAVE, un subiect cât se poate de sensibil uh, Sâmbătă va avea loc referendumul și Islanda poate vorbi într-un singur glas cu această ocazie. Și cu siguranță va trebui să mai fie portată o dezbatere ulterior, însă totul are o valoare mare democratică pentru că poporul islandez este implicat într-un mod clar și poate să se implice și mai mult în această fază sensibilă și controversată a negocierilor primul uh, referendum nu a avut un rezultat pozitiv, iar guvernul islandez uh, a făcut eforturi mari, a încercat uh, la nivel orizontal să intre în dialog cu cetățenii, a arătat care sunt obligațiile Islandei pentru a veni cu despăgubiri uh, față de Olanda și Marea Britanie. Există așteptări mari din partea Uniunii Europene, însă nu se face o presiune prea mare, pentru că nu se poate să um, izolăm societatea islandeză și aceștia să se găsească într-o poziție de autoapărare. Cred că Europa și Islanda trebuie să găsească în acest sens cea mai bună soluție pentru ca uh, criteriile prevăzute de, de acord să fie îndeplinite și pentru ca situația economică uh, și mediul înconjurător să fie respectate. Aderarea Islandei la Uniunea Europeană va însemna pentru Europa o extindere până la granițele cele mai îndepărtate, până la Polul Nord, existând uh, niște efecte pozitive asupra multor domenii. Este cât se poate declar că Europa arată că după 60 de ani încă uh, mai este suficient de atractivă. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc, domnul Gallagher. Un minut. Uh, mulțumesc foarte mult. Mă bucură faptul că ne spune domnul, domnul comisar că um, procesul de screening va fi finalizat în curând um, și, bineînțeles, Islanda este uh, membra zonei economice europene și acest lucru este un mare avantaj, fiindcă deja a fost adoptată o mare parte a acquis-ului. Din sondajele în Islanda reiese că 65% din populație dorește ca negocierile să continue. Eu mă voi folosi de funcția mea de președinte al um, Organizației um, Parlamentare Comune ca, pentru a încerca să uh, conving Islanda să, să aștepte rezultatul de la sfârșitul acestui an Um, adunarea noastră va avea loc pe 25 și 26 la Reykjavik și sunt uh, convins că acesta este un for foarte important de dialog și cooperare între Uniunea Europeană și uh, Parlamentul islandez. Domnule președinte, sunt dezamăgit uh, de faptul că nu s-a ajuns la un acord la începutul lunii martie, pentru că este foarte important să se ajungă la un acord cu privire la pescuit fiindcă nu putem uh, să continuăm cu pescuitul de macrou uh, uh, în cantitățile actuale, când um, studiile științifice ne arată că acest lucru nu este durabil. Mulțumesc, domnul Taran, din partea verzilor, un minut. Eh, Mulțumesc, domnule președinte. O țară mică provoacă întotdeauna multă uh, durere de cap Uniunii Europene când dorește să se adereze, să adere și, um, sigur, Islanda prezintă câteva probleme, pescuitul și ceea ce s-a mai menționat, însă cred că putem să salutăm atitudinea Islandei, pentru că țările mici trebuie să fie tratate cu blândețe. Abordarea domnului Tenoc uh, ca principiu politic în ceea ce privește achiul și ceea ce face Islanda, de data aceasta eu și, cu grup, eu și grupul meu, noi nu suntem de acord cu amendamentele respective, de aceea sprijinim ideea de a ajunge la un compromis. Uh, am, știm deja că este nevoie de o cabină suplimentară pentru interpreți. Uh, vă mulțumesc! Mulțumesc, domnul Tenoc, un minut. Support. Grupul ICR susține în totalitate aderarea Islandei la Uniunea Europeană, deși această decizie uh, ține mai degrabă de hotărârea islandezilor într-un referendum. Islanda este o democrație bogată, mică și stabilă și este un membru fundamental al Consiliului Europei. Uh, această țară depinde de pescuit, iar Islanda va solicita probabil o concesie pentru a-și proteja industria de pescuit când va adera la Uniunea Europeană. Aceasta va oferi Regatului Unit și altor state membre o oportunitate de a realiza o reformă a politicii controversate a pescuitului. În ceea ce privește pescuitul balenelor, eu nu sunt foarte înverșunat, dar acest lucru este dezbătut în Uniunea Europeană din motive de interese na- naționale. Dacă Islanda aderă la Uniunea Europeană, va trebui să-și poată păstra această industrie de uh, pescuit de balene dacă dorește acest lucru. Și uh, după colapsul iSave, uh, cred că um, dacă nu se fac progrese, nu știu cum, cum vom ajunge la o rezolvare. Mulțumesc, domnul Campbell, un minut. Domnule președinte, în Marea Britanie, 1 aprilie este ziua păcălelii și uh, oamenii se păcălesc reciproc. Iar în momentul în care se spune în raport că uh, Islanda este pe drumul cel bun către aderare, eu spun că este o păcăleală de 1 aprilie, fiindcă în realitate un studiu ne arată că 64% din islandezi doresc să-și păstreze independența, doar 24% uh, doresc să se continue procesul de aderare. Chiar și 6% uh, din uh, mediul de afaceri se opun aderării. Islanda dorește securitatea monedei euro. Păcăleală de 1 aprilie, chiar și băncile portugheze la ora actuală refuză să cumpere obligațiuni portugheze și Irlanda, uh, Islanda mă scuzați, nu va uh, renunța la cotele sale de, de pescuit uh, pentru a se, se alătura politicii noastre de pescuit dezastroase și nu va uh, uh, și chiar în această stare de mahmurală din cauza crizei bancare, Islanda este totuși într-o situație foarte bună și aici nu mai păcălim pe nimeni. Vă mulțumesc! Mulțumesc foarte mult! N-am prea înțeles legătura cu uh, călea de 1 aprilie, fiindcă astăzi nu suntem pe 1 aprilie, ci pe 6 aprilie, câte știu eu. Dar putem să zicem că și pe 6 aprilie e 1 aprilie, mă rog. Până uh, la urmă dăm cuvântul domnului Griffin un minut. Așa cum se obișnuiește, această dezbatere nu prea are legătură cu realitatea și nicio legătură cu democrația. Mulți spun că mm, Islanda este prinsă într-un fel de gaură neagră, dar acesta nu este mesajul din partea poporului islandez. Sondajele arată că cei care doresc să-și păstreze independența îi depășesc uh, pe ceilalți. 75% uh, dintre islandezi nu au încredere în Uniunea Europeană. Singurul partid islandez pentru aderare a scăzut de la 30 la 18% în sondaje. Același lucru este valabil în Europa, în timp ce uh, elita uh, politică se îndreaptă spre un imperiu federal, uh, oamenii vor independență și aceste neconcordanțe sădesc uh, sămânța revoluției. Dar oricum uh, Există foarte multe țări care sunt prinse în um, uh, chingile monedei euro și Islanda și alte țări uh, vor fi în final libere. Domnul Svensson, vă rog, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. Islanda, într-adevăr, este o națiune mică cu puține încasări, însă cu toate acestea este o mare națiune. Islanda are o tradiție democratică asupra căreia putem să ne aplecăm. Cultura sa este impresionantă. De asemenea, sistemul de asigurări sociale este foarte bun, mult mai bun decât în alte țări. Sigur că putem vorbi la nesfârșit despre colapsul economic din 2008, însă acesta a avut loc în mai multe țări, nu numai în mica Islandă. O țară mică cu 300.000 de uh, locuitori, sigur că este lovită puternic de fluctuațiile economice. Și acest lucru se reflectă și asupra administrației și nu putem să uităm acest lucru atunci când uh, vorbim despre o asemenea țară. De asemenea, islandezii sunt interesați de politica pescuitului și de această zonă, pentru că, până la urmă, multe generații au trăit pe această insulă numai din pescuit și trebuie să ținem cont de acest lucru. Vorbim de o națiune mică și nu vorbim aici despre un regat uriaș. Islanda trebuie să fie examinată, trebuie să fie verificată și monitorizată și cred că uh, se va dovedi a avea o atitudine și un comportament mai bun decât al altor țări. Domnule președinte, cred că ar fi mai bine ca și Norvegia să se apropie încet, încet. Pe Islanda ar trebui să o salutăm în sânul nostru. Vă mulțumesc! Mulțumesc! cred că trebuie să fim cât se poate de deschiși în ceea ce privește aderarea Islandei. Doamna Stiller. Mulțumesc. Vreau să mulțumesc raportorului. Această moțiune de rezoluție este foarte echilibrată și acoperă aspectele cheie ale raportului de țară cu 33 rapoarte capitole discutate. Islanda se apropie grabnic de criteriile de aderare la Uniunea Europeană. Referirea, cu privire, referirea de la ancheta cu privire la colapsul sistemului bancar este foarte important. Este important să se facă justiție în această situație de post-criză și statele membre ar putea să urmeze exemplul Islandei. Dar uh, aș dori să ridic două chestiuni în această uh, țară. ISAVE este unul dintre ele și referendum de la, uh, care va avea loc în curând va pune capăt acestei povești. Dar m-a dezamăgit faptul că a fost nevoie de un al doilea referendum după negocieri intense și după ce a fost aprobat de Parlamentul islandez. În ceea ce privește cotele de macro, fără a fi discutat acest lucru și fără a fi discutat discutate consecințele în ceea ce privește flotele vecine. Acest lucru a fost foarte îngust și este foarte important acest lucru pentru a duce la succesul negocierilor de aderare. În cele din urmă aș dori să uh, doresc uh, uh, uh organizației, organizării uh, reuniunii parlamentelor parlamentare comune pe 27-28 să fie încurată cu succes. Mulțumesc următorul vorbitor. Domnul Stevenson, mă bucur că majoritatea islandezilor din sondajele recente au spus că nu au nicio intenție să adere la Uniunea Europeană, pentru că, sincer vorbind, de ce vrem să adere? ce vor aduce mai exact uh, clubului european? Au o economie prăbușită, uh, băncile lor au eșuat, uh, vulcanul lor ne-a închis spațiul aerian timp de 9 zile și noi a trebuit să plătim factura și va trebui să o facem dacă se mai întâmplă încă o dată și acum ne jefuiesc stocurile de macrou în 2005, uh, uh, Islanda a debarcat 300.000 uh, de mii de mm, tone de macrou din Islanda. Acum intenționează să debarcheze 150.000 de mii de tone. Ce bune maniere sunt acestea și în ceea ce privește pescuitul durabil. Ei se laudă că au un pescuit durabil și râd de politica comună de pescuit pe care o folosim noi. Este aproape o infracțiune, este practic pescuit ilegal și nici nu ar trebui să-i invităm să adere la Uniunea Europeană. Mulțumesc, domnul Cadec, un minut și jumătate. Domnule comisar, domnule președinte, stimați colegi, în primul rând uh, am să vă spun că Parlamentul nu are decât un sediu la Strasbourg. Acesta este lucrul la care țin foarte mult. După cum știți, problema macroului îngrijorează Comisia pentru Pescuit și mă întreb uh, cu privire la negocierile care au fost un eșec între Uniunea Europeană și insulele Feroe. De peste zece ani, uh, cotele de macrou se acorde pe baza unei chei de repartizare. Din 2010, Islanda cere cote mai ridicate, invocând o ipotetică redistribuire a stocului de macrou ca urmare a încălzirii climatice. În acest uh, uh mod, uh, Islanda și-a ridicat uh, cota la 130.000 de tone în 2010. Este o creștere foarte mare și este o decizie inacceptabilă, pentru că este o decizie unilaterală care îi penalizează pe pescuitorii din Uniunea Europeană. De altfel, este un semnal uh, foarte prost în cadrul acestor negocieri de aderare și nu putem accepta această hotărâre unilaterală. Vrem o soluționare rapidă a acestui conflict. Islanda trebuie să se adapteze politicii comune și nu noi trebuie să ne adaptăm raportăm politica comună la politica de pescuit a Islandei. Cred că Islanda joacă un rol periculos, impunându-ne aceste condiții inacceptabile și trebuie să ne facă o propunere mai realistă. Nimeni nu ar vrea o, un suprapescuit și o prăbușire a stocului de macrou care ar prejudicia pe toată lumea. Și fac un apel la Islanda să-și asume mai multă responsabilitate și flexibilitate în negocieri și mai multă transparență în dezbateri. Mulțumesc! Mulțumesc. Trecem acum la procedura Catch the Eye. Domnul Kozlovski, în primul rând, vă rog, un minut. Mulțumesc, domnule președinte. Aș dori să felicit Islanda pentru statutul de stat candidat la Uniunea Europeană. Conform comunicării Comisiei, pregătirea Islandei este bună și conformă cu calendarul. Dar să ne aducem aminte că condițiile pentru aderare țin de guvern, dar și de populație. Așadar, este important ca opinia publică să primească informații corecte. Experiența din Polonia ne arată că campaniile guvernamentale și campaniile mass media sunt importante, dar și ONG-urile pot să își aducă o contribuție. Domnul Luhan.

simplă pentru poporul islandez este să atepte rezultatul final al negocierilor înainte de a lua o poziie. puhemies arvon kollegat mekin voimme onnitella cred că ne putem felicita Islanda dorește să se alăture Uniunii Europene. Acest lucru înseamnă că Uniunea Europeană nu și-a pierdut atractivitatea din punct de vedere al stabilității, bogăției și securității care există în Uniunea Europeană. Toate acestea a fost o poveste de succes și chiar și o țară ca Islanda, unde există standarde înalte de viață, dorește să se alăture Uniunii Europene. Desigur, în Islanda, criza economică are rolul ei precis și nu trebuie să ne gândim la o alăturare la Uniunea Europeană automată a Islandei. Trebuie să vedem care este valoarea adăugată care ne aduce acest lucru. Deja există multe, legis- multe legi în Islanda care sunt uh, aliniate la acquis comunitar. Islanda uh, colaborează de asemenea și cu Organizația Atlanticului de Nord. Uh, Trebuie să ne asigurăm însă că Islanda va respecta toate criteriile pentru aderarea la Uniunea Europeană și trebuie să avem o dezbatere pe marginea acestei aderări. Pri hodnotení správy o pokorku Islandu je treba brať v úvahu viacero aspektov. Atunci când discutăm raportul de progres al Islandei, trebuie să ținem cont de mai multe aspecte, că este vorba de o democrație care îndeplinește toate cerințele în ceea ce privește drepturile omului. Islanda face parte din zona de liber schimb și uh, în multe aspecte este compatibilă cu Uniunea Europeană, comparativ cu alte state, uh, este în uh, vârful Plutonului. Însă a fost a avut a fost afectată de către criza bancară. Situația se îmbunătățește, însă foarte încet. Există speranțe că uh, Uh, inflația va putea fi controlată, dar în același timp șomajul crește. De asemenea, Islanda trebuie să consolideze independența uh, puterii judecătorești. Uh, altfel, Islanda este compatibilă cu standardele comunitare și participă la o serie de programe, cum ar fi Erasmus Mundus. Și este o democrație stabilă cu instituții stabile. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul domnului comisar Füle. Uh, Mulțumesc, domnule președinte, stimați membri ai Parlamentului European. Discuțiile de astăzi au, s-au dovedit foarte productive și am văzut care sunt etapele pe care trebuie să le parcurgă Islanda pentru a ajunge la un rezultat pozitiv în negocierile de asociere. În uh, proiectul de rezoluție pe care l-am discutat astăzi, Islanda a, și-a îndeplinit la un nivel avansat obligațiile de viitor membru, a realizat foarte multe lucruri, dar trebuie să mai facă încă foarte multe în privința unor obiective foarte bine stabilite. Unii dintre dumneavoastră s-au referit la chestiunea legată de pescuitul macroului. Uh, dar această chestiune este legată în primul rând de gestionarea rezervelor de macrou din Atlanticul de Nord-Est între statele costiere implicate. Așa că aș dori să spun următorul lucru. Suntem dezamăgiți de lipsa de progrese din ultimele consultări pe marginea acestor chestiuni. Au apărut diferențe substanțiale de opinii între părți mai ales între Uniunea Europeană și Norvegia pe de o parte și insulele Feroe și Islanda pe de altă parte în privința cotelor disponibilitatea, durabilitatea acestor uh, resurse depind de industria noastră de pescuit. Comisia va căuta să găsească alte soluții pentru a ajunge la o soluție echilibrată cu statele costiere în privința rezervelor de macrou. Domnule președinte, stimați eurodeputați, Islanda a ajuns acum la o etapă decisivă în care progresele către aderarea la Uniunea Europeană depind de hotărârea sa. Este foarte important să uh, se bucure de angajamentul și de susținerea poporului islandez. Mulțumesc foarte mult! Mulțumesc, domnule comisar! Mulțumesc și acum, în numele Consiliului, doamna Gheori. Uh, Vă mulțumesc, domnule președinte, doamnelor și domnilor. Vă mulțumesc pentru această discuție foarte interesantă. Ați uh, pus nenumărate întrebări. Și toate aceste întrebări mi-au confirmat um, faptul că Comisia se va ocupa cu foarte mare grijă de răspunderea la aceste probleme. Noi uh, avem informații uh, de primă importanță legate de atitudinea autorităților islandeze față de negocierile cu Uniunea Europeană. Desigur, în domeniul agriculturii, în domeniul pescuitului, există diferențe de opinii și situația este relativ dificilă. Însă sunt convinsă că până la urmă Comisia va avea abordarea adecvată pentru a răspunde la aceste întrebări și sunt uh, convinsă de asemenea că um, europarlamentarii vor uh, primi informațiile de care au nevoie. Mă bucură faptul că în decursul acestei discuții nimeni nu a pus semnul întrebării faptul că în Islanda există instituții democratice, că în Islanda există o cultură, o adevărată cultură democratică. Noi toți recunoaștem acest lucru. Eu sunt de asemenea convinsă de faptul că populația Islandei va hotărâ în cunoștință de cauză dacă dorește să se alăture Uniunii Europene. Sarcina noastră este să facem posibilă uh, această alăturare. Mulțumesc, doamna ministru. Am primit uh, o, re- o cerere de rezoluție. Mâine vom vota la ora 12. Ajungem la următorul uh, punct de pe ordine de zi, declarația ale Comisiei și continuăm în ceea, în ceea ce privește uh, fosta Republică iugoslavă a Macedoniei. În numele Consiliului, doamna Gheorghe, aveți cuvântul.